Wir kommen jetzt zur Tagesordnung von äh, AFET. Trecem acum la următorul punct al AFET uh, rămasă singură. Doamna Piri a cerut ca în cadrul ședinței de astăzi să trecem și Turcia pe agenda. Noi vom încerca să introducem Turcia mâine după masă. E important, într-adevăr, să discutăm despre subiect. Și Someone from the delegation to Moldova. Cineva din partea delegației cu Moldova? Participă cineva din această delegație? Uh, Mr. Soltes has arrived. Okay. Then we can start. Domnul Soltes, vă rog. Este punctul 4 în legătură cu alegerile prezidențiale din Moldova. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat pentru a vă vorbi despre misiunea delegației Parlamentului European, misiunea de observare a alegerilor prezidențiale din Moldova. Este primul vot direct uh, pentru președinte din 1996 în această țară. Este doar primul tur de scrutin și Igor Dodon liderul uh, Partidului Socialist, uh, văzut ca un candidat pro-rus, a obținut 48,7% din voturi și aceasta la um, alegerile din 30 octombrie. Năsul a fost urmat de uh, candidatul Maia Sandu din partea PAS, care a obținut 38% aproximativ din voturi prezența la vot a fost de în jur de 50%. Moldova este foarte importantă pe agenda europeană și a Parlamentului. Noi am cerut în continuare să susțină reformele în această țară și am avut și ocazia să reiterăm acest mesaj în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu președintele, cu primul ministru și președintele Parlamentului. După cum știți, delegația noastră a fost uh, parte a misiunii internaționale de observare a alegerilor alături de alte delegații care s-au implicat uh, în declarația preliminară care a fost prezentată săptămâna trecută la conferința de presă și cu care suntem absolut de acord. Am avut o cooperare foarte bună cu alte adunări parlamentare și cu delegațiile, delegația UE de la Chișinău, și aveți o declarație preliminară a acestei misiuni de observare în dosarele dumneavoastră, deci o puteți uh, analiza, puteți vedea care este conținutul său. În această declarație se arată că libertățile fundamentale au fost respectate și uh, că totuși a existat uh, un abuz al resurselor administrative destul de extins și o acoperire mass media neechilibrată în ceea ce privește candidații. Am să fac o scurtă referire la aceste puncte. În primul rând, aș vrea să spun că procesul electoral a fost uh, foarte bine organizat uh, la secțiile de votare. O caracteristică esențială fiind aceea că uh, trei pătrimi din uh, uh, cei care au participat acolo au uh, organizat foarte bine alegerile și am văzut un număr foarte mare de candidați la aceste alegeri. Patru din cei nouă candidați erau femei și una dintre ele a reușit să ajungă la al doilea tur de scrutin. Aceasta este o îmbunătățire față de Uh, alegerile parlamentare din 2014 și sper că acesta să fie un moment de contitură pentru Republica Moldova, pentru ca uh, femeile să aibă oportunitatea să participe pe deplin la viața politică și să își aducă contribuția la toate nivelurile. În cadrul conferinței de presă am uh, subliniat și importanța faptului ca mass media să um, evite utilizarea unor stereotipuri de gen în acest sens. E clar că Republica Moldova dorește să facă o schimbare și alegerile sunt esențiale. Iar um, uh, implicarea femeilor este esențială în acest sens. Am avut ocazia să ne întâlnim cu reprezentanți ai partidelor politice, ai opoziției, ai mass media, ONG-urilor și uh, cu observatorii pe termen lung am identificat și principalele îngrijorări existente, în primul rând problema uh, transparenței financiare, lipsa de transparență în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale, posibilitatea de a manipula mass media, uh, o chestiune foarte îngrijorătoare pentru toată lumea, iar întâlnirile pregătitoare pe care le-am avut au analizat situația în mass media și la nivelul uh, canalelor de televiziune. E important să se aplice standarde înalte pentru audiovizual pentru a asigura aplicarea corectă a regulilor și anume imparțialitatea, în primul rând, și echilibrul uh, uh între toți candidații. De asemenea, toate forțele politice trebuie să joace rolul și să evite crearea de tensiuni, de diviziuni, pentru a se asigura că poporul uh, moldovean are uh, posibilitatea de a alege uh, cu adevărat între platformele politice ale diversilor uh, candidați. Deci așteptăm acum uh, cel de-al doilea tur de scrutin pe 13 noiembrie. Vom fi prezenți din nou acolo la fața locului și bineînțeles vă vom informa în legătură cu rezultatele finale ale acestei alegeri atât de importante, pentru că sunt primele alegeri cu vot direct pentru președinte după aproape 20 de ani. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate și pentru atenția dumneavoastră. Vielen Dank. Äh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Ca membru în delegația care a observat alegerile din Moldova, delegația domnului Sorteș, aș dori și eu să spun câteva chestiuni și aș vrea să vă spun că sunt de acord, în primul rând, cu tot ce a spus domnul Solteș înainte. Am observat alegeri corecte și uh, bine organizate. Am observat alegerile atât în capitală cât și în provincii. Când am observat alegerile din capitală, trebuie să spun că toți membrii comitetelor electorale alese erau foarte bine pregătite, putiți, foarte bine cunoscători, bun cunoscători ai legislației la fel și observatorii uh, pentru candidați, alegerile au fost organizate corect și foarte profesionist. În provincii nu am constatat fraude, alegerile au fost uh, organizate corect, însă am observat, de exemplu, în Orhei, unde primarul a boicotat alegerile pentru că candidatul pe care îl susținea dânsul fusese descalificat, uh, au fost împiedicați oamenii să meargă la vot. Aceasta a fost însă raportat poliției și poliția a putut să uh, restabilească ordinea și oamenii care doreau să votească în final, uh, să voteze, îmi cer scuze, au putut vota. Nu am constatat fraude, nu am constatat uh, nereguli, însă în provincii am văzut uh, tentative de intimidare și de, pre, de împiedicare în exprimarea votului. Și la um, granița cu Transnistria nu am constatat de asemenea acolo fraude, dar am văzut tensiuni. Am observat, de exemplu, că Oamenii uh, erau aduși cu autobuze să voteze, ceea ce nu e ilegal, nu e fraudă, dar uh, sigur că cu siguranță exista o anumită așteptare de votare pentru un anumit candidat. Sistemul de votare electronic a funcționat bine în toate, stații, în toate secțiile de votare. Aceasta a prevenit uh, votul multiplu și frauda, dar după cum am spus, în uh, provinciile din zona rurală am putut constata anumite tensiuni. După cum a zis Igor Solteș înainte, obiectivitatea mass media dar și finanțarea partidelor politice sunt aspecte în care va trebui să mai ne implicăm mai atent și mai ales în cadrul relațiilor pe care le avem cu Republica Moldova. Acestea sunt subiecte care au fost uh, de mare importanță în campania um, aceasta și care ar trebui să rămână pe agenda, lupta împotriva corupției, îmbunătățirea sistemului juridic și al justiției și um, o clarificare a fraudelor din sistemul bancar. Un miliard de euro de fraude, un lucru care îi preocupă pe oameni foarte mult și care vor fi chestiuni care vor fi foarte importante pe agenda următorului președinte, indiferent cine va fi el sau ea. Aș vrea să susțin ce a spus Igor Solteș, vreau să mulțumesc pentru felul foarte transparent în care a condus delegația noastră și să subliniez încă o dată ceea ce a spus dânsul în, ale, în remarcile sale. Au fost alegeri democratice, corecte și uh, foarte bine organizate, cel puțin din punct de vedere al combaterii fraudei. Vă mulțumesc. Bun, deci nu s-a mai putut vota uh, neorganizat. Domnul Cristian. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit Guvernul Moldovei pentru felul în care au organizat procesul electoral. În al doilea rând, ar trebui să uităm că Moldova nu este o republică prezidențială. Competențele președintelui sunt importante, dar sunt uh, limitate și guvernul este cel care trebuie să pună în aplicare reformele. Acesta e un aspect pe care nu trebuie să-l uităm. Din uh, perspectiva mea, cred că va dura doar câteva ore până când femeiul să ne dea uh, vești bune pentru aprobarea unui acord uh, între femei și Moldova. Și aș dori, în primul rând, să urez mult succes candidatei PPE Maia Sandu Cred că dumneai trebuie să fie cât se poate de inclusivă și constructivă în abordarea electoratului, știind că o parte din persoane, și mă refer aici la electoratul din partea Partidului Democrat, sunt uh, votanți care vorbesc limba rusă. Mulțumesc. Domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Eu zic că trebuie să recunoaștem că există un cadru democratic și transparent în care s-au desfășurat alegerile din Republica Moldova. Aceste ultimele, ultime alegeri au reprezentat un pas mare înainte și în același timp și un indicator simbolic pentru reformele care au fost implementate în sfera politică a acestei țări. Din nou, Trebuie spus că și cadrul juridic s-a schimbat în Moldova. Așa cum au spus colegii mei înainte pe bună dreptate. Președintele care este ales prin votul uh, popular va avea în continuare puteri limitate, în ciuda votului direct scandalurile din spatele campaniei electorale trebuie să ne arate că trebuie să rămânem realiști în uh, evaluarea schimbării, mai ales uh, dacă vor mai fi și vor mai fi uh, alegeri un alt tur. Au fost mulți candidați la aceste, aceste alegeri, mulți însă s-au retras, ceea ce arată că s-a consolidat uh, democrația și că există din ce în ce mai mult uh, rațiune care guvernează candidații în cauză. Apreciez uh, cele spuse de către colegul meu, Cristea, care a felicitat candidatul uh, PPE, care este un candidat important în turul 2. Doamna Maia Sandu e un semn de consolidare, într-adevăr, a sistemului politic. Pe de altă parte, atmosfera a fost puțin haotică în timpul campaniei electorale. S-a făcut referire la domnul Dodon, care a fost negociatorul uh, Moldovei pentru acordul de asociere cu UE și acum e pentru revizuirea acordului uh, de asociere. Dumnealui vorbește foarte mult de restabilirea relațiilor apropiate cu Rusia. Nu știu cum se potrivesc aceste două informații, dar se pare că anumiți votanți din Moldova au notat promisiunile făcute de dânsul și au urmat calea. Eu cred însă că cetățenii din Moldova vor trebui să-și aleagă singur, desigur, noul președinte, care va putea să facă un pas înainte în ceea ce privește reformelor. Reformele sunt extrem de importante și schimbările în bine. Știți că agenda economică a dominat foarte mult campania electorală. Eu sper însă ca să nu mai avem o situație pe viitor în care unele instituții politice din uh, această țară să acționeze împotriva viitorului țării acesteia. Eu mă bucur foarte mult uh, și să asist la al doilea tur și avem o candidată, doamna Sandu, care se implică clar pentru un viitor european al Moldovei și eu sper și am așteptări foarte mari în legătură cu această persoană. Mulțumesc foarte mult! Președintele dă cuvântul fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Castaldo. Am participat și eu împreună cu colegii la această importantă misiune de observare electorală și aș dori în primul rând să mulțumesc staffului Parlamentului European pentru profesionalism și disponibilitate, așa cum a fost ea demonstrată din nou și în această ocazie. Vreau să mulțumesc desigur și președintelui delegației noastre, domnul Scholt, care a arătat un spirit de cooperare extrem de clar și a fost extrem de echilibrat cu toți membrii delegației, toți foarte implicați și angajați în uh, desfășurarea acestei misiuni pot spune că pe total avem, avem valoare destul de pozitivă a alegerilor, procedurile s-au respectat, alegerile s-au desfășurat într-un climat pașnic, chiar dacă am observat împreună cu colegul Mureșan care a vorbit înaintea mea și care a fost cu mine în această delegație anumite irregularități sau nereguli, dar care nu au avut un impact complet pe, pe rezultatul total și pe buna funcționare a procesului electoral. Așadar, acești pași înainte trebuie să fie subliniați, sunt evidenți și rămâne faptul că opinia politic, publică, așa cum o arată și rezultatul, este destul de împărțită în două, aș spune. Va trebui să continuăm cooperarea noastră cu țări care totuși au o aspirație europeană, cum este Moldova, și aș vrea să amintesc că, de exemplu, în această țară, în ultimii ani, scandalele, scandalurile au fost prezente, frauda de un miliard de dolari în domeniul bancar, cele mai importante trei bănci din țară sunt implicate aici, avem închete care sunt în curs acum în continuare și am avut și o întâlnire bilaterală cu autoritățile, cu președintele și cu premierul din Republica Moldova și cu președintele Parlamentului și am fost asigurați că există o voință foarte clară de a îi căuta pe făptași și de a face lumină. Însă, în continuare, transparența în folosirea banilor publice, a, publice a dominat campania și, așa cum am putut constata în cadrul acestei misiuni electorale și cum a spus și domnul Soltes, că uh, am cerut să existe un control clar uh, al Curții de Conturi și în, după alegeri, dar nu numai în partea de desfășurare a alegerilor sau în campanie. Aș vrea să mai subliniez și faptul că aceste alegeri sau uh, au fost primele alegeri directe cu vot direct din de mult timp. Curtea Constituțională uh, a Moldovei a considerat ilegitim un articol din Constituție care a fost uh, în vigoare mulți ani și care transformase de fapt aceste alegeri parlamentare, însă aceasta ar putea avea consecințe și asupra formei uh, de guvernare, deci o schimbare constituțională în uh, adevărata putere a cuvântului. Are legătură foarte mult de polit- cu politica um, externă, cu reformele care sunt toate tematice și care, de fapt, deși nu ating competențele președintelui, s-ar putea să aducă o modificare foarte clară. E interesant de urmărit ce relație va fi uh, după alegeri între președintele ales direct de către popor și premierul care se bucură de majoritatea în momentul de față din Republica Moldova. O să putem să observăm împreună cu colegii așadar la fața locului și al doilea tur al alegerilor acestea prezidențiale. Cu siguranță presiunea, tensiunea și interesul va rămâne la fel de ridicat, pentru că va fi foarte important să vedem din perspectiva noastră, dar nu numai din perspectiva grupului nostru, cum se va angaja această țară împotriva corupției și pentru transparență. Foarte multă credibilitate din partea Uniunii Europeană uh, a fost compromisă din cauza unor partide care au acționat mai mult decât dezinvolt uh, în uh, subminarea încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană ca partener credibil. Asta este un lucru care s-a întâmplat în opinia publică și cred că mi se pare foarte, este foarte important să impunem așadar acestor parteneri politici o oarecare seriozitate în felul în care se poziționează față de Uniunea Europeană, pentru că totuși pot strica și reputației Uniunii în general. Mulțumesc. Mulțumesc, președintele, fără microfon din nou, dă cuvântul următorului coleg. Domnul Schaffhauser, mulțumesc uh, foarte mult colegilor pentru că vorbesc de un rezultat democratic, chiar dacă acest rezultat nu este momentan favorabil uh, candidaților doriți de Uniunea Europeană sau Uniunii în general. Am evita multe conflicte dacă am avea o astfel de abordare și în Ucraina. Vreau să amintesc că politica europeană dacă se dorește demnă de acest nume, trebuie să fie o politică a punților, trebuie să permită integrarea continentală europeană și Rusia este de asemenea un partener european, iar politica acestei Rusii trebuie să fie integrată în acțiunile noastre. Eu sunt extrem de bucuros să aflu că rezultatele democratice ale alegerilor din această țară sunt recunoscute și că popoarele care sunt parteneri cu noi vor contribui împreună la pace și nu la război. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori și eu să subliniez că am avut o misiune de observare electorală în Ucraina, unde au existat alegeri corecte și democratice Parlamentul și președintele au fost aleși în cadrul uh, unor alegeri corecte și uh, cât se poate de democratice. Deci nu prea înțeleg sensul remarcii pe care ați făcut-o dumneavoastră cu privire la Ucraina. Nu există niciun dubiu că alegerile au fost exact așa și în Ucraina. Întotdeauna am atras atenția chiar și în estul Ucrainei și în Crimea că a existat um, majorități europene care au fost um, câștigătoare în alegeri și care au fost înnăbușite prin violență. Deci uh, suntem conștienți de ceea ce s-a întâmplat și în uh, acțiunile Rusiei care nu au fost întotdeauna acceptabile. Cam uh, aceasta trebuie să fie dacă, desigur, dacă aceasta este ștacheta, finanțarea de către domnul Putin a doamnei Le Pen, atunci sigur că putem avea anumite îndoieli, dar Doamna Calmiete, văd că dorește să intervină, vă rog. Sandra, tu ești. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova a fost recunoscut ca fiind un tur corect, organizat corect. Aș vrea însă să atrag atenția colegilor asupra faptului că vom avea și un al doilea tur și că avem în continuare anumite probleme la care trebuie să fim atenți. Trebuie să subliniem și către autoritățile naționale și către Comisia Electorală Centrală că există anumite probleme. Una dintre aceste probleme fiind libertatea presei. Dacă 80% din presă se concentrează în mâinile aceleiași persoane, sigur că aceasta influențează rezultatul alegerilor. Se știe de asemenea și în Moldova, la nivel local și la nivel regional, se folosesc resurse administrative de către acei candidați care se află la putere și deci dispun de aceste resurse. O altă chestiune problematică este transparența finanțării campaniei. Există anumite inegalități și ar trebui să cerem Comisiei Electorale Centrale să fie mai precaută în respectarea legii electorale și a felului în care este implementată această lege. Un alt aspect care mi se pare problematic este să vedem cum toți cetățenii care în momentul de față trăiesc sau uh, au reședința în alte state au oportunitatea de a vota de asemenea pentru că există un număr foarte important de moldoveni în afara țării și un alt punct important, poate mai straniu, dar care nu e nimic nou la aceste alegeri, este o chestiune care s-a dezbătut foarte mult și anume modificarea legii electorale, așa numitei, uh, numitului paragraf sau aliniat 46, care îi împiedică orice candidat să se expună în uh, apropierea unor personalități istorice sau politice de anvergură, ceea ce e un lucru extrem de bizar, nu am mai văzut așa ceva, nici măcar în țările din Africa, în care nu se pretinde o democrație evoluată, nu am văzut o legislație care să afirme așa ceva. Eu sper ca după al doilea tur de scrutin să putem să spunem că alegerile au fost corecte, au fost transparente și că s-a făcut un pas important uh, spre normalizarea situației politice din Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Corvin Miche. Pot să vă spun că dacă domnul Dodon ar fi autorizat să se alinieze cu domnul Putin, ar primi 70% din voturile din Moldova. Din fericire, însă nu are voie să facă acest lucru. Erstens, wer lässt es nicht zu? Und zweitens... Da, nu e permis, dar nici n-am înțeles foarte bine ce ați spus, spune președintele. Și am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct. Schimbul de opinii cu domnul Artui cu privire la bugetul, uh, misiunii, de fapt, al Comisiei Bugetul, Bugete în Gaza. Oh, try to survive. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit la discutarea acestui punct de pe ordinea de zi. Îl salut pe domnul Artui, președintele Comisiei pentru Bugete, care a vizitat și casa în baza unui mandat acordat de președintele Schulz. Și eu am primit un asemenea mandat, din păcate, din diverse motive personale nu am putut să particip la acea deplasare. Este vorba despre modul în care evoluează lucrurile în Cisjordania și în fâșia Gaza și care este impactul măsurilor de finanțare ale Uniunii Europene în această regiune. Acesta a fost obiectivul vizitei. Până la această deplasare, niciun europarlamentar nu a avut uh, aprobarea să viziteze fâșia Gaza, începând cu anul 2011. Din fericire, uh, acum uh, am uh, putut să participăm la această deplasare și sper ca impresiile să nu fi fost uh, negative. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimate coleg, pentru că mă primiți în această după-amiază pentru a vă informa în legătură cu misiunea pe care am desfășurat-o eu din 18 până în 21 eh, iunie în eh, Fâșia Gaza și în eh, Palestina. Președintele Martin Schulz mi-a acordat acest mandat în calitate de președinte al Comisiei pentru Bugete. Am participat pentru a putea evalua modul în care au fost folosiți banii și accesate creditele pe care Uniunea Europeană le-a pus la dispoziție. Era vorba de aproximativ 300 de milioane care sunt uh, oferiți în fiecare an uh, Palestinei și uh, Uniunea Europeană este principalul donator al acestui credit. Stimate domnule eh, președinte, eh, am sperat să puteți participa, din păcate nu ați avut posibilitatea să vă alăturați nouă. Ați spus deja că din 2011 niciun membru al Parlamentului European nu a particip, nu a vizitat fâșia uh, Gaza, dar prin uh, demersurile întreprinse de Serviciul de Acțiune Externă am putut participa o noapte în fâșia Gaza. Deci, uh, la 9 dimineața ne-am prezentat acolo până spre orele 15 după amiază. Aș dori să mă refer la uh, proiectele la care Uniunea Europeană participă uh, prin finanțare. Am dorit să evaluăm uh, ca problemele care țin în clipa de față de dificultățile în dezvoltarea economică în fâșia Gaza și după cum vă spuneam, am deplasat și în Cisjordania în uh, eu am uh, publicat uh, succint impresiile acestei deplasări și la Kerem Shalom, care este punctul de trecere al mărfurilor, bunurilor materiale, fost impresionat de numărul de uh, camioane care intră în fâșia Gaza, aproximativ 800 pe zi. Uh, dar doar 80 de camioane părăsesc fâșia Gaza spre Israel sau în uh, exterior. Există un control foarte sever asupra uh, acestui trafic de mărfuri pe care autoritățile israeliene îl efectuează, niciun fel de tip de material care ar putea să contribuie la uh, construcția producția de armament uh, nu este uh, permis. Uh, din perspectivă a securității există restricții impuse de către israelieni. În felul acesta, fâșia Gaza se transformă într-un fel de ghetou Reconstrucția este deosebit de dificilă, situația economică este dificilă, 40% uh, este uh, șomajul, 60% uh, în rândul tinerilor. Iar rezidenții din Gaza um, sunt lipsiți de perspectiva, au sentimentul că nu au niciun viitor. În ce privește inițiativa privată, <clears throat> există uh, și uh, uh ferme uh, care uh, sunt dinamice. Am vizitat și o întreprindere de confecții care produce haine pentru copii, inclusiv care sunt distribuiți în Europa. Am vizitat și diverse tipuri de infrastructură, o uzină de tratare a apelor reziduale Eh, care funcționează de aproximativ 10 ani. Au fost puși la dispoziție 100 de eh, milioane de euro, dar din păcate au fost insuficienți eh, pentru ca această uzină să devină operațională. Mai lipsesc aproximativ 20 de milioane de euro. Apa Uh, reziduale și rețelele uh, de colectare a uh, apei reziduale funcționează, dar nu există suficientă capacitate de prelucrare a apei. Se află aproape de frontiera israeliană și se pare că agricultorii israelieni ar aprecia posibilitatea de utilizare a acestor ape uh, menajere uh, pentru uh, irigarea propriului câmp. Există și posibilitatea de accesare unor microcredite, dar antreprenorii se pare că nu privilegiază acest tip de intervenție pentru încurajarea inițiativei private. Există eforturi de pregătire profesională a tinerilor și există suficiente întreprinderi care ar putea să se implice în formarea profesională a tinerilor. În ce privește Cisjordania, am avut contacte cu beduinii pentru a vedea care este viața lor, pentru că a existat și o strămutare forțată a acestor colonii. Presupun că o parte dintre ei un fel de uh, dublu profil de activitate. Sunt crescători de uh, capre, de ovine, de uh, vite, dar uh, sunt implicați și în exploatațiile agricole pe partea uh, de vest a Iordanului și în felul acesta își câștigă existența există și structuri care sunt finanțate de către Uniunea Europeană și cred că o parte dintre ele sunt structuri destul de modeste. Câteva uh, sute de milioane de euro cu un impact important pentru viața uh, populației din această regiune și uh, sunt sume care au fost acordate autorităților israeliene în baza acordului de la Oslo, dar ceea ce spun israelieni este că trebuie uh, dezvoltate niște tipuri de master plan pentru dezvoltarea acestei regiuni. Procedura este destul de complicată, dar tăcerea israelienilor uh, uh, Ehm, prevede un termen de câteva luni în uh, cadrul căruia până la urmă trebuie acordate aprobările sau nu. Uniunea Europeană face tot ce poate, respectând toate procedurile. Este, de fapt, un mod de lucru specific Uniunii Europene și uh, în ce privește uh, uh, șoselele uh, uh, care fac legătura între comune, uh, au fost uh, realizate impresionant. Um, există iluminat public, uh, felinare, totul este perfect dar nu există ă, de stânga și în dreapta acestei șosele ă, nimic. nu ă, există în diverse comune șosele asfaltate și cred că ar fi putut fi utilizați banii mai judicios în interesul populației pentru ca uh, șoselele să nu facă legătura doar între uh, localități, ci să existe propriu zis și în interiorul localităților și să fie adaptate așteptărilor localnicilor. Deci, poate că ar trebui să existe o mai mare marjă de manevră a reprezentanților noștri la fața locului. Pe plan financiar, Cred că putem trage unele concluzii și putem face unele recomandări. Se pare că nu există o viziune globală eh, legată de ceea ce ne propunem noi a, a eh, face prin contribuția noastră în Palestina. Și lipsește poate eh, coordonarea. Există o reprezentanță a Uniunii Europene, funcționează așa cum poate, dar nu sunt uh, foarte convins că dispune de o foaie de parcurs foarte clară. Sigur că uneori uh, se colaborează cu ONG-urile, dar și prin reprezentanțele uh, unei mari părți a statelor membre din Uniunea Europeană. Dar cred că ar trebui să existe și un leadership în această reprezentare a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de alți operatori iar coordonarea ar trebui să aibă o marjă de progresie. Dar nu există o coordonare guvernamentală și în absența unei coordonări din partea autorităților locale, mă tem că reprezentarea și reprezentanța Uniunii Europene dacă își asumă această responsabilitate, nu poate acționa eh, ca o instituție care să funcționeze în aceste contacte. În ce privește inițiativa privată pentru dezvoltarea economică, cred că trebuie să privilegiem acțiunile care dau rezultate economice spectaculoase și poate mai degrabă microproiectele decât cele care pot fi considerate macroproiecte structurale, pentru că microproiectele sunt mai ușor de pus în aplicare. Iar dacă ne gândim la asemenea proiecte mari ale Uniunii Europene, cum dezalinizarea desalinizarea apei mării, trebuie să ne străduim să acționăm eficient, să creăm pro- șanse pentru proiecte cooperative între Gaza și Israel, atât în ce privește asigurarea apei potabile, cât și uh, purificarea uh, apei menajere și în 1996 uh, am avut ocazia să vizitez Fâșia Gaza și au existat unități industriale la uh, granița dintre Gaza și Israel care au permis unui număr de persoane care erau rezidente în Gaza să desfășoare o activitate profesională. Ce concluzii putem trage pe plan politic? Aici, domnule președinte și stimați colegi, o să vă spun că sunt membru al Comisiei pentru Bugete și nu am vrut să-mi <laughs> depășesc această condiție. Pentru că este comisia dumneavoastră cea care are autoritate în, și este competentă de, în fond în acest domeniu, care este uh, Uh, rolul Israelului, uh, care uh, are un plan și în teritoriile palestiniene și care sunt proiectele noastre care să permită o viabilitate a unui viitor stat palestinian. Eu am desfășurat o activitate și pe plan comunitar și sper uh, Uh, ca uh, Israelul uh, să poată fi de acord cu demersurile. M-am întâlnit cu um, o persoană care are în sarcină coordonarea activității între Palestina și Israel, are funcții de mediator și poate juca un rol important într-un master plan și spunea că este nevoie de a găsi un bun echilibru, dar eu cred că Uniunea Europeană ar putea să își asume un rol politic mai pronunțat și mai bine profilat, pentru că mi se pare că există o deconectare între poziția noastră de prim partener uh, financiar pentru Palestina și de partener uh, economic uh, cu Palestina, trebuie să fim și un partener în procesul de pace, pentru că Uniunea Europeană, din acest punct de vedere, are poate o poziție mai degrabă marginală și uh, asta creează perplexitate. Sigur că Uniunea Europeană uh, trebuie să uh, vorbească uh, într-o uh, limbă, într-un limbaj cât se poate de deschis cu partenerii uh, israelieni, dar solicitând și o ușurare a restricțiilor vis-a-vis -vis de palestinieni și să creeze perspectiva pentru existența unui viitor stat palestinian, ținând seama de preocupările legitime, evident, vis-a-vis -vis de securitatea uh, poporului israelian. Trebuie să vorbim cu palestinienii pentru ca ei să se angajeze în mod real pe calea reconcilierii, să acționeze cu responsabilitate în gestionarea afacerilor publice, care parțial sunt subvenționate de Uniunea Europeană. Cred că în felul acesta putem să ne clarificăm și în legătură cu modul în care fondurile sunt uh, utilizate și să ă, creăm perspective de viitor. Pentru că tinerii, spuneam, au impresia că uh, sunt lipsiți de perspectivă. Trebuie să vorbim cu ambele părți pentru o relansare a procesului de pace, uh, pentru că au trecut 20 de ani de la acordurile de la Oslo. Deci acestea ar fi câteva observații, domnule președinte, pe care le pot formula în fața comisiei dumneavoastră, să vă împărtășesc deci, opiniile noastre uh, și vă spun, eu am reprezentat în această deplasare Comisia pentru Bugete, pentru uh, că au fost cinci ani în care Parlamentul European care are uh, capacitate de codecizie în ce privește bugetul Uniunii Europene, uh, iar Uniunea este principalul partener financiar în această zonă, nu a putut să se deplaseze la fața locului. Acum am beneficiat de această autorizație și am putut să ne deplasăm pentru a măsura impactul acțiunilor pe care le întreprindem în favoarea palestinienilor. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru acest raport. Prima intervenție. Thank you, Chair. Uh, can, can I thank you for... Mulțumesc, domnule președinte. Prezintă foarte bine situația de la fața locului și Într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să încercăm să exercităm o presiune pentru stimularea procesului de pace. Poate că ne puteți spune mai clar ce s-a întâmplat în fâșia Gaza, pentru că uh, au existat Um, mari distrugeri, um, a suferit populația civilă. În ce măsură s-au putut uh, reconstrui zona? Cât de uh, critică este până la urmă situația uh, care este contribuția asistenței Uniunii Europene și după aceea, ă, care sunt șansele pentru ca diversi eurodeputați să poată să se deplaseze în regiune pentru a vedea cu proprii ochi ce se întâmplă în fâșia Gaza. Și am urmărit prezentarea dumneavoastră. Ce mi-a trecut prin minte a fost ce diferență există pentru civilii care trăiesc în Gaza și uh, o persoană care se află într-un fel de închisoare uh, deschisă. Există oare vreo diferență? Yeah, thank you, Mr. President. Doamna Ocan, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Vă mulțumesc pentru că ați spus că uh, contribuabilii europeni uh, nu au avut un rol de jucat în ceea ce privește Palestina ocupată. Și, de asemenea, uh, palestinienii uh, au competențe, doar că trebuie să li se ofere posibilitatea să le folosească și după 2007 a fost aproape imposibil să se exporte din Gaza, deși producție există, dar aceasta nu putea fi exportată și asta situația este chiar și mai gravă. Pot să vă spun că sunt de-a dreptul dezamăgită, atât prin felul în care s-a realizat această vizită, cât și în ceea ce privește informarea de astăzi, pentru că niciuna din ele nu au îndeplinit mandatul oferit de instanța cea mai înaltă a acestei instituții și nu a fost la înălțimea așteptărilor pe care am fi putut să le avem. V-aș aminti că această vizită a fost acordată în iunie 2015, după multe încercări uh, fără succes ale delegației cu Palestina, pentru a pune capăt uh, blocadei accesului Parlamentului European în Gaza, realizat din 2011 încoace. Așa cum s-a spus mai devreme, Uniunea Europeană dorește să susțină poporul palestinian și trebuie să vedem ce se întâmplă și cu fondurile pe care le cheltuim acolo. Gaza rămâne una din regiunile cele mai uh, problematice de pe această planetă și cu toate acestea toți actorii UE rămân, din păcate, în tăcere în legătură cu ce se întâmplă acolo. Președintele Schulz, în urma acestei situații, a fost de acord până la urmă să implice AFED, DEVE și uh, bugete președinții acestor comise pentru a avea această misiune în Gaza într-un termen de două luni și e regretabil că acest termen de două luni s-a transformat până la urmă în 12 luni și mai mult decât atât, formatul stabilit uh, de trei comisii nu a fost stabilit, nu a fost respectat. Practic, singurul rezultat al acestei vizite, care uh, s-a realizat cu 5 luni în urmă, a fost uh, o informare a domnului Artui în franceză și acum o informare foarte, foarte subcintă. Este o problemă cu acest sistem și de aceea cer domnului Artui să se informeze toate comisiile implicate și pot să vă spun că s-au alocat resursele suficiente din partea Parlamentului pentru această vizită și scopul nu era doar acela de a avea informații pe blogul personal al domnului Artui. Ar trebui să se realizeze o vizită uh, relevantă pe această temă și aceasta în termenele uh, cât mai scurte cu putință. Mulțumesc! Domnul Freund. Mulțumesc, domnule președinte pot să spun că mă bucur că v-ați întors uh, în siguranță din Statele Unite. Noi am avut uh, această misiune în Palestina la începutul anului și nu ni s-a permis să intrăm în Gaza. Știm uh, că situația, așa cum a fost descrisă de doamna Auken, nu este una mulțumitoare, uh, ca să mă exprim uh, destul de ușor față de ce se întâmplă acolo. Și situația, de altfel, nu s-a schimbat de ani de zile, dacă nu chiar de decenii. Iar Uniunea Europeană nu a făcut toate eforturile posibile pentru a îmbunătăți viața uh, palestinienilor de acolo. Dacă vedem ce spun cei din Israel, am putea trage concluzia că o soluție cu două state aproape că nu mai e deloc viabilă, ca de altfel nicio altă soluție pentru acest conflict sau situația de acolo. Aș avea însă o întrebare, o întrebare diferită pentru dumneavoastră, pentru că aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. De ce credeți că niciunul dintre noi n-am putut intra în Gaza în ultimii cinci ani aproximativ? Și de ce dumneavoastră ați fost primul care ați putut să o faceți? Oare există o schimbare de politică? Oare e vorba de conștiința încărcată pe care o au față de Uniunea Europeană sau cum puteți explica această situație, această schimbare minoră? să zic, uh, din partea israelienilor. Domnul Ostrevicius, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să salut uh, eforturile personale ale domnului Artui, care a călătorit până în Gaza și s-a întâlnit cu cei de acolo, pentru că situația locală, bineînțeles că ne mulțumește pe toată lumea, însă există circumstanțe care ar trebui să fie menționate pentru că sunt uh, importante. Dumneavoastră ați menționat, domnule președinte, 300 uh, de milioane de euro. Aceasta ar fi contribuția UE anual uh, pentru autoritatea palestiniană. O bună parte a acestor fonduri este alocată pentru dezvoltare socioeconomică, pentru infrastructură și pentru viața de zi cu zi a celor de acolo. Însă, s-au făcut și rapoarte pe tema corupției, a fraudei și a felului în care se utilizează în mod ilegal aceste fonduri în scopuri militare, de exemplu pentru construirea de uh, tuneluri sau pentru procurarea de arme utilizate în cadrul terorismului. Domnule Artui, Vreau să vă întreb dacă ne puteți asigura că majoritatea fondurilor europene sunt utilizate în mod legal, așa cum ne așteptăm? Domnul Schaffhauser. Da, aș avea o întrebare foarte asemănătoare, pentru că și eu am fost președinte al Institutului European de Cooperare, am avut o misiune în Gaza și a trebuit, am avut un centru acolo, dar a trebuit să-l închidem. Era vorba de un proiect foarte mic, dar acesta a trebuit să fie eliminat pentru că exista o deturnare a fondurilor. Deci vreau să vă întreb dacă sunteți sigur că se utilizează bine aceste sume de 300 de milioane de euro. Și în al doilea rând, mă întreb dacă e în ordine să cheltuim 300 de milioane de euro și dacă n-ar fi mai bine să ne aducem contribuția prin know-how-ul pe care îl avem și aceasta pentru a propune pro- proiecte unor țări precum Arabia Saudită sau Qatarul sau o serie de alte țări care dispun de mijloace financiare și care ar putea susține, de exemplu, frăția musulmană care se află la Gaza. Deci mă întreb dacă este pertinentă intervenția noastră și dacă n-ar fi mai bine să prezentăm proiecte celor care se uh, autointitulează prieteni ai celor care se află la putere în fâșia Gaza. Doamna Gomes, vă rog. Ana, te rog. Da, îmi pare rău că n-am venit uh, încă de la început pentru a-l asculta pe domnul Artui, dar ascultând comentariile colegilor și întrebările care au fost puse, aș vrea să vă adresez și eu câteva întrebări la un moment dat, uh, Tony Blair a fost numit uh, ca un fel de reprezentant pentru fâșia Gaza și dânsul avea un proiect în legătură cu canalizările și se plângea că nu reușea să aibă rezultate pentru acel proiect, pentru că existau tot felul de obstacole de natură politică. Și pot să vă spun că de câte ori m-am dus acolo, m-am simțit cumplit, pentru că e o adevărată închisoare în aer liber. Și cred că acum este și mai rău decât ultima oară când m-am deplasat până acolo și ce ceea ce m-a necăjit cel mai tare atunci a fost că era un caz foarte clar în care noi plăteam, dar nu aveam nimic de spus și cred că situația s-a înrăutățit între timp. Pentru că nu s-a pus uh, niciodată problema uh, unor bani uh, care sunt pentru un RAF și care nu sunt folosiți bine. Nu, pentru că e nevoie de ei, de acești bani. Dar nu se face nimic pentru a relua procesul de pace. Vom face ceva sau vom menține situația așa cum este pentru această închisoare în aer liber? Pentru că asta facem până acum, practic. Domnule președinte, vă rog. Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Uh, nu știu în ce măsură voi putea să vă răspund la toate și dacă această misiune a suscitat tot felul de întrebări și a dus chiar la decepții, uh, am oarecare senzație de confuzie. Pot să vă spun că de când Hamas s-a impus în Gaza în 2006, și uh, după blocada impusă din 2007 încoace, practic uh, orice fel de vizită în fâșia Gaza trebuia autorizată de guvernul israelian. Interdicțiile legate de securitate au făcut însă ca de-a lungul timpului să nu putem trimite misiuni la fața locului din 2011 până acum. Situația s-a schimbat între timp președintele Schulz ne-a înștiințat pe președintele Comisiei AFET, DEVE și de bugete că ar fi momentul, și aceasta se întâmpla în 2015, să facem o primă vizită și să uh, redeschidem ușa care fusese închisă între timp. A fost destul de greu să ne punem de acord, uh, ținând cont de agenda noastră și tocmai în aceste condiții am hotărât să merg singur acolo pentru a vă informa în legătură cu ce se întâmplă la fața locului, ce am observat în fața locului. Am fost acolo în calitate de președinte al Comisiei de Bugete. Puteți să înțelegeți că Uh, practic, dacă te duci pentru 24 de ore, nu poți să faci un adevărat uh, audit, să vezi că dovezile care ți se aduc, uh, facturile și așa mai departe, corespund într-adevăr realității. Nu, rămâi la un nivel superficial de generalități. Eu am vrut să vizitez locul, să mă duc să vizitez anumite uh, companii. Am asistat la o serie de întâlniri, un fel de târguri locale care erau organizate cu ajutorul UNRAF. Uh, erau acolo prezenți uh, uh mici antreprenori care beneficiau de microcredite uh, din partea fondurilor europene sau a altor fonduri internaționale, pentru că nu suntem singurii care intervenim în aceste cazuri. bineînțeles că n-am putut să trag o concluzie definitivă în urma acestei vizite și uh, este vorba de o întrebare care a fost pusă aici, dacă este o închisoare în uh, aer liber sau nu eu am avut impresia că e vorba de un adevărat ghetou și că e foarte greu să ieși de acolo, că mărfurile care trec prin punctul de trecere al frontierei, singurul deschis, chiar Shalom, practic sunt verificate, trecute prin scanner fiecare dintre ele și israelienii se asigură că niciunul din obiectele care trec pe acolo nu poate fi utilizat pentru a fabrica arme care să fie folosite împotriva Israelului. Pe de altă parte, trebuie să se asigure că nu se pot introduce materiale care să consolideze tunelurile, exist tunelurile existente între Gaza și Israel și așa mai departe. Deci, e uh, vorba aici uh, de uh, o tensiune foarte puternică între cele două părți de neîncredere și am văzut care sunt practic consecințele războiului și planul de reconstrucție întârzie, nu este aplicat pentru că nu există o adevărată coordonare la nivel local. M-am întâlnit de altfel cu parteneri locali care își fac uh, multe speranțe în legătură cu alegerile care ar trebui să aibă loc, uh, ar fi trebuit să aibă loc în luna octombrie și până la urmă au fost amânate. Deci, practic, uh, este o situație foarte ambiguă și pe când mă aflam la Kerem Shalom, care se află foarte aproape de frontiera cu Egiptul, se auzea practic uh, uh, zgomotul impactului în zona Sinai. Deci, este o regiune instabilă, cu probleme de securitate, iar uh, punctul de trecere a frontierei între Egipt și Gaza a fost închis. Doamna Oken, care este vicepreședinta delegației cu Palestina și care a fost decepționată, pot să vă spun că am fost uh, invitată de către delegație în luna octombrie și sper uh, cu acea ocazie, când voi veni în fața dumneavoastră, să elimin câteva dintre îndoirile pe care le-ați manifestat. Să vă reamintesc încă o dată că nu a existat practic o misiune oficială. La câteva zile după întoarcerea mea, în calitate de europarlamentar, am crezut că e datoria mea să pun pe hârtie ce văzusem acolo, ce trăisem cu ocazia acelei misiuni și ce uh, concluzii trăsesem, eventuale recomandări pe care puteam să le fac. Deci, practic, uh, documentul pe care l-ați primit uh, Uh, nu reprezintă nimic mai mult și în decembrie voi veni în fața delegației dumneavoastră și vom prelungi practic această dezbatere. De altfel, am sugerat Comisiei de Bugete să înscriem în proiectul de misiuni pe anul 2017 și o vizită în Gaza, tocmai ca o prelungire a acestei prime vizite pe care am realizat-o și pentru a merge mai departe în procesul de reflexie pe care l-am uh, inițiat. De aceea îmi pare rău că um, raportul meu nu a fost disponibil decât în uh, franceză. N-am avut timpul necesar pentru a asigura traducerea, pentru ca toată lumea să îl aibă la dispoziție, pentru a vă arăta care au fost impresiile mele. Dar acest raport uh, nu este deloc pretențios, nu dorea decât să um, informeze în legătură cu experiența mea și n-am putut să petrec acolo decât uh, o singură noapte, pentru că regulile țin de SAE și practic uh, nu se putea petrece noaptea acolo. Doar uh, colaboratorii din partea ECO pot rămâne mai multe zile la fața locului, însă cei care vin din partea SAE nu pot să petreacă noaptea acolo mi se pare surprinzător pentru că celelalte reprezentanțe naționale nu se conformează aceleiași reguli. Vom, ocazie, vom avea ocazia să dezbatem din nou pe această temă și oricum uh, ce am prezentat în raportul meu în calitate de observații sau recomandări nu este nimic definitiv. Am spus doar că ar fi mult mai bine dacă Uniunea Europeană ar avea o viziune comună pentru că m-am întâlnit cu reprezentanți la fața locului care nu înțeleg prea bine ce înseamnă exact foaia de parcurs și care sunt obiectivele noastre, care este viziunea noastră, de ce finanțăm anumite lucruri și de ce utilizăm anumite proceduri care uh, uneori creează probleme. Acea rută pe care v-am prezentat-o și care corespunde regulilor uh, Uh, stabilite de uh, comisie pentru a acorda creditele nu este și cea mai potrivită pentru comunitatea locală de acolo. Acesta este motivul, după cum v-am spus, pentru care ne-am dus până acolo, era acela de a face un prim pas și de a depăși impasul în care ne aflam. Pentru că de 5 ani de zile nu am reușit să ne deplasăm la fața locului, deși suntem uh, primii în ceea ce privește uh, resursele alocate pentru această regiune. Acum, s-a pus întrebarea dacă uh, fondurile pe care le trimitem sunt deturnate sau nu. Eu unul nu am uh, făcut nimic care să-mi permită să mă pronunț în această privință. Europa utilizează apelul de oferte, utilizează operatorii de la fața locului și am să încerc să dau dovadă de prudență în ceea ce spun, dar în cadrul acțiunilor umanitare pe care le finanțăm în alte regiuni apropiate, nu sunt nici acolo sigur că o parte a finanțării alocate nu Mm, intră în mâinile unor intermediari. Nu ajung în buzonarul anumitor autorități sau nu sunt preluate de anumite uh, uh, instituții locale pe care în principiu le combatem. Deci trebuie să dăm dovadă de pragmatism și de realism în același timp în cadrul acțiunilor umanitare pe care le realizăm atât aici cât și în alte părți dacă există sau nu o deturnare a fondurilor, eu sper că nu, dar nu am uh, inițiat nicio procedură care să-mi dea răspunsul la această întrebare. Trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea, nu am realizat un audit, n-am făcut controle la fața locului, nu am făcut decât să mă deplasez. M-am dus la centrul de formare al femeilor izolate, de exemplu. Este un proiect uh, care a fost ales și este realizat de o organizație neguvernamentală. Uh, ce am văzut acolo merge în sensul cel bun, dar nu pot să știu dacă uh, la momentul plăților cineva a intervenit, a perceput un comision sau nu. Am văzut uh, de asemenea și câteva ferme de lapte, am văzut uh, cum se aprovizionau cu lapte, vacile care erau pe câmpiile de jur împrejur, dar uh, nu am cerut niciodată contabilitatea să văd ce se întâmplă. Am vizitat și o fabrică de haine pentru copii, unde lucrau bărbați. E vorba de exporturi care se realizează de acolo și, așa cum vă spuneam mai devreme, la Carem Shalom, 800 de camioane vin zilnic și doar 40 merg mai departe. Deci există um, un dezechilibru major între, ce, între importuri și exporturi. Acum, proiectul pe care l-a avut Tony Blair. Uh, vă spuneam despre uh, această unitate de tratare a apelor reziduale, care a costat 100 de milioane și care n-a funcționat. Mm, ca să ajungi, de exemplu, pe terasă, la acea instalație sunt scări în marmură, dar instalația nu funcționează, mai e nevoie de încă 20, 20 de, 25 de milioane pentru ca ea să fie funcțională. Dar canalizarea este făcută pentru a asigura uh, reciclarea apelor reziduale și mă întreb dacă n-ar fi fost mai bine să avem o convenție, de exemplu, cu agricultorii israelieni, în partea cealaltă a frontierei, pentru că această instalație se află foarte aproape de uh, frontieră și acea apă să fie utilizată, acea apă reziduală să fie utilizată pentru irigarea culturilor, de exemplu. Trebuie să vedem dacă putem ajunge la acorduri de conciliere, de exemplu, cu uh, Israelul în ceea ce privește producția de electricitate, de exemplu, de apă dulce, pentru că e vorba aici și de fabrici de desalinizare cu eficiență nu foarte clară și e vorba de investiții pentru infrastructură, investiții enorme. Nu știu dacă n-ar fi fost mai util, de exemplu, să se realizeze microproiecte cu microcredite pentru mici antreprenori artizanali care se ofere locuri de muncă noi, pentru că șomajul este foarte ridicat, 40%, 60% pentru uh, minori, deci ceea ce mă surprinde pe mine este că Uniunea Europeană practic este uh, primul donator sau primul uh, finanțator al acestei regiuni și totuși nu participă la aceste proiecte. Deci ar trebui să fiu și un reprezentant al Uniunii Europene prezent acolo. Misiunea de aceea mi s-a părut foarte interesantă, dar, bineînțeles, a rămas la un nivel superficial, tocmai uh, Uh, pentru că eram singur, pentru că a fost de scurtă durată și de aceea e nevoie de alte misiuni ulterioare, lucru pe care vom încerca să îl facem în anul 2017 și după. Și acum am să vă spun uh, care a fost uh, senzația mea și după alte misiuni pe care le-am realizat în alte țări, în Turcia, în Liban și așa mai departe. Uh, Uh, cei care ne reprezintă la nivel local nu au o foaie de parcurs foarte clară cu obiective și priorități uh, enunțate foarte clar. Se spune că e nevoie de fonduri, uh, foarte bine, dar lipsește viziunea comună, strategia comună și la Comisia AFED cred că ne puteți ajuta pentru a da răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc! Domnul Belder are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Mulțumesc foarte mult domnului Artui pentru raportul dumneavoastră. E un lucru care e foarte important pentru mine. Eu m-am ocupat foarte mult de situația palestiniană, mai ales a minorității creștine palestiniene și sunt extrem de supărat de ceea ce aud despre minoritatea creștină. Sunt ca niște paria în, ban, în fâșia Gaza și vreau să vă întreb dacă în bugetul european se ține cont, de exemplu, de situația extrem de precară a creștinilor palestinieni, fie din Gaza, fie din Cisjordania. Este extrem de important ca prezența lor să fie garantată de uh, apărarea europeană la fața locului, pentru că ceea ce cităm despre această minoritate ne rupe inima, pur și simplu. De exemplu, un ginecolog creștin foarte calificat nu poate să-și exercite meseria pentru că exercite meseria pentru că e creștin. E exact uh, de fapt o ascundere a faptului că de fapt puterea celor de la fața locului este uh, fără margini. Mulțumesc foarte mult, înțeleg foarte mult ce spuneți. Răspunde domnul Artui, în cele 24 de ore pe care le-am petrecut la Gaza și în întâlnirile pe care le-am purtat și în discuțiile pe care le-am avut, nu am primit niciun element care să-mi permită să răspund exact la această întrebare. Noi avem încredere în organizațiile non-guvernamentale la fața locului care, după părerea mea, acționează fără discriminare, dar nu am elementele necesare pentru a vă putea răspunde corect. Echipele noastre, cel puțin de la ECO, ascultă toate așteptările tuturor și încearcă să se plaseze dincolo de orice formă de ghetou sau de discriminare în acest ghetou. Yeah, just, uh, Mr. Brock, I've just one little remark. Domnule Brock, am o singură remarcă. Eu m-am întâlnit cu creștinii de acolo și doar ca să vă calmați, pot să vă spun că sunt extrem de puternici. Însă aș vrea să aud ceva din partea SAE și din partea comisiei care sunt aici în sală. Eu cred că este potrivit să-i ascultăm și pe ei în legătură cu raportul pe care tocmai l-am ascultat. Bonjour. Mulțumesc. Eu sunt șeful de unitate pentru teritoriile palestiniene și israeliene și pentru procesul de pace. Vreau să-i mulțumesc domnului Artui pentru vizita dânsului. A fost extrem de importantă vizita dânsului pentru noi pentru a putea acoperi vidul din ultimii cinci ani, prin faptul că niciun reprezentant al Parlamentului n-a putut să meargă acolo cinci ani, am ascultat cu mare interes și m-am întâlnit și cu domnul președinte Arciui înainte de călătoria sa. Eu am primit din partea dânsului comentariile sale după vizită și am apreciat foarte mult aceste comentarii, le-am trimis mai departe ierarhiei și mi se par foarte pertinente. Dacă mai aveți vreo întrebare în plus concretă față de noi, suntem foarte bucuroși să vă răspund la ea. Ja, äh, am uh, admirat, stimate coleg, uh, felul în care foarte elegant ați explicat uh, condițiile în care s-a desfășurat această această misiune, însă colegii cred că așteptau ceva conținut despre misiune. Poate că puteți să vă dați un pic o steneală să răspundeți și la conținut. Ați spus de toate, dar nimic despre conținut, nu? Nu vi se pare clar cum mă exprim sau care e problema? Vă rog. Stimate domnule președinte, dacă înțeleg bine, vizita președintelui Arciui a fost uh, mandatată de către domnul Schulz. Domnul SAE-ul uh, a fost implicat în uh, pregătirea misiunii și a primit rapoartele după misiune cu mare interes. Cum credeți că este situația la fața locului? Puteți să faceți o remarcă despre situație, spune președintele, despre cum vedeți dumneavoastră situația la fața locului. E greșit ce spune domnul Arciui sau aveți câteva probleme practice cu ce spune dânsul sau credeți că trebuie să ne uităm în anumite puncte mai atent în implementarea programului? Care sunt problemele? Poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre aceasta. După părerea noastră, problema cu care ne confruntăm, mai ales în Israel și între Israel și Palestina, este faptul că trebuie să facem față unei situații politice atunci când punem în aplicare programele noastre, care este împotriva abordării noastre. Noi suntem împotriva ocupării, suntem împotriva acțiunilor Uh, din fâșia Gaza, suntem împotriva blocajului. În primul rând, nu există nicio susținere pe care putem să o oferim care să poată să contrabalanceze costurile ocupării. În al doilea rând, când dezvoltăm aceste programe, suntem confruntați cu situația politică care este contrară abordării noastre. Ceea ce încercăm să facem este să uh, încercăm să facem presiune asupra Israelului astfel încât programele să-și dea roadele. De exemplu, domnul președinte Artui a menționat cazul um, acelor centrale de tratare a apei. Încercăm să facem, sau de canalizare, să facem demersuri cu autoritățile izraeliene pentru ca să se poată întâmpla. Ultima întâlnire a avut loc în septembrie unde s-a rupt un acord, un compromis uh, din partea izraelenilor de a oferi energia care ar fi necesară pentru ca să funcționeze fabrica um, centrala. La fel, încercăm să facem presiune asupra ambelor părți pentru a crea condițiile ca astfel de acorduri să funcționeze. În al doilea rând, însă mai avem o altă linie de acțiune și anume încercăm să colaborăm cu palestinienii, să construim capacitatea instituțională, administrativă, pentru ca să poată profita cât se poate de bine de fondurile pe care le punem la dispoziție. Apoi încercăm să aplicăm la literă mecanismele de control financiar pe care le primim din partea instituțiilor, din partea Curții de Conturi, din partea Parlamentului, astfel încât fundurile acestea să nu se piardă. Asta este ceea ce facem concret. Și ca să răspund concret la întrebare, dacă situația ne convine sau nu, bineînțeles că nu este o situație pe care ne-o dorim, dar facem tot posibilul pentru ca să folosim fondurile cât se poate de bine, în condițiile date. Da Mai am o întrebare suplimentară, pentru că dumneavoastră ați vorbit de ocupare. Izraelienii nu sunt în Gaza. Vorbiți de ocuparea de către Hamas sau ce, vor, ce vreți să spuneți cu ocuparea fâșiei Gaza? Și cum vedeți colaborarea dintre Hamas și autorității palestiniene în legătură cu Gaza pentru tocmai a putea pune în aplicare proiectele și în Gaza? Colaborarea nu funcționează și proiectele nu funcționează datorită autorității palestiniene care, de exemplu, nu permite, nu are o capacitate de acțiune în fâșia Gaza, operațional vorbind? Sau nu vedeți nicio problemă? Domnule președinte, când m-am referit la ocupare, m-am oferit la Cisjordania, care a fost obiectul vizitei președintelui Artui. În cazul Gaza, e clar că blocajul e cea mai mare provocare. În ceea ce privește colaborarea dintre Hamas și autoritatea palestiniană, E clar că noi deja de mult timp am cerut o reconciliere în rândul palestinienilor. Situația din Gaza nu este deloc de ajutor, dar avem o relație de zero contact cu Hamasul pe care o punem în aplicare 100% și încercăm să influențăm pe cât se poate autoritatea palestiniană în felul în care poate acționa aceasta, pentru că și ea are mai mulți miniștri care sunt competenți pe anumite domenii din Gaza, de exemplu, anumite zone de infrastructură, iar uh, relația noastră cu autoritatea palestiniană este suficientă pentru a putea să dăm uh, un sens programelor noastre. În același timp, lucrăm mână-mână cu UNRWA, 80 de milioane de euro pe an, oferim uh, UNRWA care dezvoltă la fața locului o serie de programe în favoarea palestinienilor din Gaza și care oferă servicii de bază precum educație și altele. Mulțumesc! Eh, merci beaucoup. Eh, je voudrais revenir euh, Mulțumesc, spune domnul Iurec. Aș vrea să revin asupra întrebării pe care a pus-o colegul meu, Bas Belder, Înțeleg foarte bine că nu aveți destul timp pentru ca să vă ocupați de toate problemele, dar în primul rând uh, aș vrea să mă refer la comunitățile persecutate. Aceasta mi se pare o chestiune prioritară, nu este o chestiune marginală. E vorba de o situație care este sub uh, o puterea Hamasului, în același timp uh, Gaza, indiferent de statutul său special din cauza unor motive istorice, este un organism politic care este guvernat de către Hamas și ar trebui să ne interesăm despre respectarea drepturilor omului de către cei de la putere, adică Hamas. E adevărat că e un teritoriu blocat, dar este un teritoriu guvernat de către Hamas și de aceea ar trebui să ne intereseze toate chestiunile care țin de situația aceasta politică. În al treilea rând aș dori să mă refer la comunitățile discriminate, pentru că dacă ne ocupăm de acestea, nu creăm nicio formă de discriminare. Nu am înțeles foarte bine sensul cuvântului discriminare pe care l-ați folosit dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Gomes. Mulțumesc, am și eu o întrebare. În primul rând, din câte am putut eu să constat mergând în fâșia Gaza de mai multe ori, este că tuturor li se încarcă drepturile omului, nu numai creștinilor, și musulmanilor, și non-religioșilor, pentru că se trăiește într-un teritoriu care de fapt este o închisoare, în care libertățile fundamentale nu sunt respectate și nu sunt respectate deloc, pentru că, de exemplu, înainte, când ocupația era făcută de către Israel, a, a, situația era ca atare, acum este blocată de către Israel. Și întrebarea este dacă noi refuzăm să plătim, ce se întâmple? Israelul va trebui să plătească atunci pentru ca măcar oamenii din închisoare să mănânce, nu pe banii Israelului cred că întrebarea aceasta este una politică. Poate dorește Comisia eventual să se pronunțe, dar nu cred că există drepturile omului în Gaza și aceasta are legătură și cu Hamasul, nu numai cu Israelul. Hamasul încalcă drepturile omului în Gaza. Doamna Gomes face comentarii fără microfon. Vreți să dați un răspuns? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebare. Ne-am pus și noi astfel de întrebări în fiecare zi, de fapt. Adică dacă ar fi mai bine să oprim cooperarea, dacă ar beneficia palestinienii de această schimbare și întrebarea pe care am dat-o, răspunsul pe care am dat până acum a fost nu pentru că noi considerăm că programele noastre sunt esențiale pentru ca să creeze condițiile și capacitățile pentru ca statul palestinian să poată fi creat în ziua în care va fi gata pentru creere. Noi susținem situația multor palestinieni din punct de vedere al oferirii educației, din punct de vedere al sănătății și noi considerăm că programele noastre nu sunt 100% eficiente, dar cu siguranță umple anumite lacune care se, s-ar simți în lumea arabă. Palestinienii, de exemplu, nu oferă ajutoarele pe care le-au promis și cred că dacă programele acestea nu ar fi uh, în vigoare, situația ar fi mai rea. Președintele fără microfon. Domnul Arciui, mulțumesc. Am fost într-o misiune foarte scurtă în calitate de președintele Comisiei pentru Bugete pentru a încerca să îmi dau seama de situația locală, dar pentru a-mi da seama mai ales de felul în care creditele care sunt puse la dispoziție Palestinei din bugetul Uniunii Europene sunt folosite. V-am transmis observațiile pe care le-am putut uh, aduna în cadrul acestei vizite. V-am spus că Gaza este un ghetou Situația drepturilor omului este extrem de importantă, dar dacă avem 60% de șomaj la tineri și 40% șomaj la adulți, ne punem întrebarea, într-adevăr, care sunt prioritățile. E clar că Hamasul nu își asumă responsabilitatea de coordonare și că toate ajutoarele pe care noi le aducem sunt în căutarea unui coordonator la fața locului. Eu știu, de exemplu, că statul palestinian se gândește la o regionalizare eventuală pentru a putea transforma Gaza într-o regiune unică. Am avut multe speranțe când am trecut la sfârșitul lunii iulie la alegerile municipale pentru a putea eventual să mă bucur de o putere locală, putere regională mai bună care să preia puterea, dar și de o discuție, un climat de discuții mai uh, pașnic cu Israelul. Din păcate însă condițiile nu s-au îndeplinit și autoritatea palestiniană a decis să mai amâne alegerile pentru că ceea ce ar fi putut să fie validat la, în fâșia Gaza ar fi putut să fie contestat în Cisjordania. Așadar, în interiorul fâșiei Gaza există comunități care sunt persecutate, vă spun foarte clar, dar nu am avut timp cu programul pe care mi l-au pregătit să-mi uh, fac o opinie asupra acestui subiect. Și cred că dumneavoastră sunteți mult mai competenți în calitate de membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe să răspundeți la această întrebare. O altă chestiune pe care vreau să accentuez uh, măsurile noastre este să relansăm economia prin microcredite și credite care să poată reda speranța. Pentru că ceea ce m-a șocat cel mai tare a fost uh, senzația interlocutorilor mei din uh, Fâșia Gaza că nu au niciun viitor. Nu au niciun viitor, au no future în față. Acestea fiind zise, probabil că Uniunea Europeană, și asta este și ce am încercat să vă spun, încercând să-mi depășesc condiția, este primul contribuitor uh, financiar și poate că la un moment dat când ești în această situație, ai dificultăți eh, să găsești cuvintele potrivite pentru ca să ne înțeleagă autoritățile palestinene și palestinene și izraeliene, pentru că suntem în această poziție de prim contributor. Poate că ajutorul umanitar, după cum a zis doamna Gomes, poate să fie perceput ca o ușurare a sarcinilor pentru Israel. M-am întâlnit cu Ioav Monterai, general eh, al statului major, care se uh, ocupă de instanța de coordonare între Israel și Gaza. Dumnealui dorește să avanseze, desigur, în direcția bună pentru a îmbunătăți relațiile, pentru ca să dea mai ușor vize de ieșire populației din Gaza. Vom avea cu siguranță ocazia să mai vorbim despre acest subiect și pot să mă angajez în fața dumneavoastră să traduc în engleză raportul meu, care văd că s-a bucurat de interesul uh, doamnei vicepreședinte a Delegației uh, pentru Palestina. Voi încerca să-mi aduc uh, contribuția pe baza a ceea ce am putut vedea la fața locului și pe baza lucrurilor pe care le-am auzit acolo. Mai sunt multe de făcut, dar când suntem atât de importanți ca și contributor financiar, e destul de greu să ai o strategie politică. Și consider că Uniunea Europeană are probleme în a exprima această, acest ajutor. Vă mulțumesc oricum foarte mult pentru invitație, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Arciui. După cum vedeți, această temă a suscitat foarte mult interes, așa cum a suscitat și comisia care a spus că uh, dorește să mai aprofundeze acest subiect. Dup- vom merge la Ramallah și la Ierusalim și vom rămâne aproape de acest subiect pentru ca să putem urmări ce se întâmplă la fața locului și noi, Uniunea Europeană, vom încerca prin uh, vizitele acestea să avem o părere mai clară despre ceea ce se întâmplă și să ajutăm în domeniul educației, în domeniul sănătății, ceea ce e o prioritate pentru noi. Mie mi se pare corect să ajutăm în aceste domenii. Mi se pare corect că am făcut-o până acum, dar trebuie să constatăm și unde sunt lacunele și unde putem constata că banii ajung pe căi nedorite. Trebuie să constatăm câteodată acest lucru și trebuie să discutăm, așa cum am făcut-o deja cu autoritatea, palestiniană despre aceste probleme și mai ales cu autoritatea palestiniană din fâșia Gaza. Hamasul uh, nu poate să nu permită o atitudine constructivă față de aceste două subiecte. Mulțumesc foarte mult oricum pentru prezență.